Państwa, <clears throat> rozpocznijmy z mniejszym opóźnieniem. Większość pani... Bună seara! Începem cu o anumită întârziere, însă cu toată acestea majoritatea eurodeputaților sunt prezenți în sală. Bine ați venit la reuniunea extraordinară a comisiei noastre. Trebuie să discutăm diferite puncte care urmează să fie discutate și în sesiunea plenară și încep cu ordinea de zi. Nu cred că există vreo obiecție, deci ordinea de zi este adoptată în forma sa propusă. Puteți să o accesați și pe internet. Din punctul de vedere al regimului lingvistic, nu avem estonă, letonă, lituaniană, slovacă și gaelică. Trecem la uh, votare și dau cuvântul domnului Iar, însă, înainte de acest lucru, aș dori să vă țin o comunicare. Domnul Schulz ne-a anunțat că mm, cu ocazia unui accident rutier, uh, domnul Bonanos și-a pierdut viața. Dumnealui a fost activ și în uh, comisia noastră și am dori am dorit să ne exprimăm uh, condoleanțele, suntem alături de familia dumnealui și aș dori să ținem un uh, minut, să ținem un minut de tăcere, de tăcere în amintirea domnului Bonana. Nimeni nu știe care îi va fi soarta. Și acum, nu știu dacă este prezent domnul Iar, îmi cer scuza, înaintarea cuvântul doamna Senra. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun următoarele. Nu mă simt în bine pentru că această reuniune coincide cu o sesiune plenară unde se dezbat chestiuni legate de agricultură și nu înțeleg cum am ajuns în această situație. Uh, să fim aici, să trebuie să hotărâm dacă ne ducem la Comisia pentru Agricultură sau dacă mergem la, la plenară ca să participăm la dezbaterea care va avea loc în același timp cu ședința noastră de comisie. V-aș ruga să țineți cont de așa ceva și să nu se mai repete o asemenea situație. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Aveți cu totul dreptate, stimată colegă. Nu aceasta a fost să intenția noastră inițială și pe viitor vom încerca să evităm asemenea situații, însă, desigur, uneori se manifestă anumite probleme de natură tehnică și ține de datoria noastră să încercăm să le depășim. Și vă mulțumesc pentru intervenția noastră, dar cuvântul domnului Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am trei uh, remarce. În primul rând, am o mulțumire, o scuză și o comunicare. La primul punct, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor din Comisia pentru Agri. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din Umbra. Am avut trei reuniuni ale reuniunilor din Umbra și, din punctul meu de vedere, pot să vă spun că fiecare reuniune m-a ajutat să devin mai deștept în urma discuțiilor pe care le-am purtat. Din punctul de vedere al scuzelor, este vorba de stabilizarea bugetului și dacă domeniul agricol ar trebui să primească sarcini suplimentare, atunci bugetul trebuie să fie sporit. Acesta este mesajul principal transmis de acest raport Apoi au fost depuse foarte multe amendamente din punctul de vedere al conținutului foarte interesante, însă am uh, discutat cu ocazia reuniunea coordonatorilor despre necesitatea de a rămâne cât mai apropiați de tema acestui aviz și aș dori să îmi cer scuze colegilor de care au depus amendamente care nu se regăsesc în variantele finale a amendamentelor de compromis, însă vă asigur că vom ține cont de acestea la rapoartele viitoare pe care le vom uh, discuta. Și apoi, uh, Aș dori să precizez faptul că amendamentul 52 a fost uh, retras. Există apoi un amendament oral la liniatul 10 și, și la 131 Însă, cred că ambele amendamente orale se regăsesc deja în uh, lista de vot și uh, toate lucrurile importante pentru mine, inclusiv aceste amendamente orale, cred că eu le-am, le-am inclus în uh, lista de vot. Vă mulțumesc și mă bucur că putem uh, vota astăzi acest uh, raport și am uitat să precizez că am reușit să redactăm șapte amendamente de compromis care se bucură de o largă, uh, de un larg sprijin și vă mulțumesc și pentru acest lucru. Vă mulțumesc. Vom ține, vom ține seama de intervenția dumneavoastră și uh, cred că vom putea continua cu acest, uh, cu acest uh, dosar. Acum facem doar un prim pas pe un drum care va fi unul uh, destul de lung. Văd că Lipa nu mai dorește să ia cuvântul și putem trece la vot. Amendamentul 1. Doamne Hazekam, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 2. Pentru? Mulțumesc, se adoptă. 3 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 4. Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Să pun la vot amendamentul 5 în două părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotrivă? Se respinge. A doua parte, pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis A, Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dziękuję, zamykam. Sorry. Îmi cer scuze. Este un vot în plus uh, din partea grupului ALDE. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 18. Acum cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 19. Pentru? Se adoptă. Amendamentul 20 este caduc. Supun la vot amendamentul 21 al domnului Caputo. Pentru. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 23. Pentru. Se adoptă. 24. Pentru. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Să respingem 26 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 26. S-a închis votul. Să respingem. 29 pentru, împotrivă, se respinge. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotriva, se respinge. 30, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 31, cine este pentru, împotrivă, respins. 32 pentru, împotriva, se respinge. 33, cine stă pentru, se adoptă. 34, cine stă pentru, se adoptă. 35, cine stă pentru, împotriva, se respinge. 36, cine stă pentru, împotriva, se respinge. 37. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 38. Pentru. Împotriva. Se respinge. 39. Pentru. Împotriva. Respins. 40. Se dorește verificarea amendamentului 39. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s închis votul. Se respinge. Patruzeci. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge. 41 pentru. Se adoptă. 42 pentru Împotriva. Se respinge. 43. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 54. Cine este pentru? Împotriva? se respinge. 55, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 57 acum. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 58. Cine este pentru? împotrivă, să respinge. Haideți să verificăm amendamentul 58, s-a deschis votul. S-a închis votul. Îmi cer scuză, Aveți dreptate? Se, se adoptă. 59 a fost retras, 60, cine stă pentru? Împotriva. Haideți să verificăm. Și amendamentul 60, cred că a fost aceeași majoritate. S-a deschis votul la amendamentul 60. S-a deschis votul. Secretar jest. Proszę o jawne, normalne głosowanie. Powtarzamy. Se respinge. Mulțumesc. Amendamentul de compromis C. S-a deschis votul. Amendamentul de compromis C. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul oral acum al doamnei Aguilera. E, eh, da, muy brevemente. Foarte pe scurt. Este vorba despre următoarele aspecte. Raportul nostru acordă o clauză de salvgardare pentru rubrica 2. Dar secțiunea a treia, unde se vorbește despre securitate și cetățenie, e vorba despre măsurile de sănătate animală și sănătatea plantelor. Și cred că ar fi trebuit să semnalăm în acest amendament faptul că nu folosim surse nici nu s-au menționat aici de uh, surse care se folosesc pentru sănătatea animalelor și sănătatea fitosanitară. De aceea aceste mențiuni sunt uh, prezentate în rubrica 3, în capitolul 3 al cadrului multianual financiar. Așa că dacă ar apărea o amenințare la adresa sănătății animalelor, ar apărea și o amenințare la adresa cetățenilor. Pentru că, așa cum nu sunt menționate aici, am putea să uităm despre aceste aspecte. Mulțumesc. La poprawki, cine m ma Vă mulțumesc. Am întrebat dacă există obiecții. Presupun că acest amendament va fi adoptat. Cine este pentru acest amendament? Vreau să ridicați mâna. Mulțumesc, se adoptă. 68 acum. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 69. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Compromisul D. S-a deschis votul. Este dwóch częściach części pierwszej. Ea are două părți, deci votăm în primul rând prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, se adoptă. A doua parte acum, amendamentului de compromis, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. proszę ale już po fakcie po głosowaniu. Nu, întrebarea nu fusese uh, clară. Votasem a doua parte a amendamentului de compromis sau eram la 77? De deci nu, nu înțelesesem unde, fus, unde și ce anume votasem. E o întrebare foarte inteligentă, pentru că fusese un vot electronic. Ar fi trebuit să fie un compromis, deci, într-adevăr, am votat a doua parte a amendamentului și acum continuăm cu amendamentul 77. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 78. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. 79. Cine stă pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 79. S-a deschis votul. Zamecam gusulani. S-a închis votul. Se respinge. 80. Cine stă pentru? Se adoptă. 81. Cine stă pentru? Împotrivă se respinge. 82, cine stă pentru, împotriva, se respinge. 83, cine stă pentru, se adoptă. 84, cine stă pentru, împotriva, se respinge. 85, cine stă pentru, împotriva, se respinge. 87 pentru, împotriva, se respinge. 89 pentru, împotriva, se respinge. 91 pentru, împotriva, se respinge. 86. Însă, haideți să verificăm amendamentul 91. S-a deschis votul. Dziękuję, zamykam głosowanie. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge cu o mică majoritate. 86. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Doriți să verificăm? 88. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 90 pentru. Se adoptă. 92 pentru. Împotriva? Se respinge. Amendamentul de compromis E. Vot, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se adoptă amendamentul 101. Acum cine este pentru, împotriva, se respinge. 103. Cine este pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul de compromis F. Cine s-a deschis votul. S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis F. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 114. Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă amendamentul de compromis G. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 126. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 128. Cine este pentru? Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 127 al domnului Tarabella Cine stă pentru, se adoptă. Știam că va fi adoptat. 128 a domnului Agniu. Cine stă pentru? Se adoptă. 129. Cine stă pentru? Se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Se respinge. Haideți să verificăm amendamentul 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Amendamentul oral al președintelui Comisiei pentru Bugete. Domnul Artui. un amendament personal, euh, care. Mulțumesc foarte mult trebuie să subliniem interesul de a crea un fond de asigurare care ar permite în situația volatilității prețurilor, atunci când scad prețurile și trebuie să îi încurajăm pe producători să reducă volumul produs, să se compenseze pierderea de venit care vine din renunțarea la producție pentru a ajunge la echilibru între cerere și ofertă și pentru a crește prețurilor. Este, acesta este scopul acestui amendament oral. Mulțumesc. Foarte bine, vă mulțumesc. Domnul Artuia este un fost uh, ministru de finanță din Franța, deci vă mulțumim pentru acest amendament. Supunem la o prima parte. Cine stă pentru? Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Se adoptă. Am ajuns la votul final cu toate amendamentele adoptate. Este un vot electronic. Votul final pe marginea vizului domnului Iar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se adoptă. Felicitări raportorului. Vă mulțumesc pentru acest aviz și pentru amendamentele depuse. Dorește raportorul să mai adauge ceva? Vă mulțumesc, domnule președinte. Exprim și eu aceleași mulțumiri. A fost o bună prestație colectivă a echipei uh, noastre, ceea ce ne permitem să demarăm negocierile de pe o poziție de forță și cred că trebuie doar să îi convingem pe colegii de la Comisia pentru bugetă de Bun ale noastre intenții și dacă vom reuși acest lucru, este, vom obține o măsură importantă nu doar pentru politica agricolă europeană, ci în general pentru politica europeană. Tocmai în aceste timpuri dificile din, punctul, din punct de vedere uh, bugetar, este important să rămânem alături uh, de fermierii europeni. Într-adevăr, domnule Iar, cu ocazia diferitelor uh, reuniuni am, uh, am înțeles care sunt punctele delicate, importante pentru cei de la bugete și acum putem trece și pentru cei de la, din domeniul agricol și acum putem trece la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, din nou raportorul este domnul Iar, este vorba de mandatul pentru trilog pentru discutarea bugetului pe anul 2017. V-ați descurcat foarte bine până acum. Cred că veți face acest lucru și în continuare. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră. Au fost depuse 48 de amendamente și am decis să respectăm tema acestui acestui aviz. Am redactat 5 amendamente de, de, de compromis și dacă este să ne gândim la dimensiunea bugetară a, a politicii agricole, am, am reușit să lucrăm foarte bine pentru anul, pentru bugetul pe anul 2016 și putem uh, începe cu fruntea sus negocierile pentru bugetul pe anul 2017, uh, promițând fermierilor să, le, să punem la dispoziție fondurile de care au nevoie și dacă și evoluțiile de pe, de pe piața agricolă vor fi unele pozitive, atunci vom putea să ne bucurăm, însă din punctul de vedere al nostru, al politicienilor, uh, este important să uh, decidem bugetul de care au nevoie fermierii pe anul 2017. Vă mulțumesc, domnule, domnule deputat. Putem trece acum la votare. Supun la vot în primul rând amendamentul de compromis. A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Ce scu- scu- scuze, spune domnul președinte, pun la vot în primul rând amendamentul de compromis B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acum putem trece la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 12 pentru? Se adoptă. 13 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 13. S-a închis votul. Odrzucona. Poprawka 14. Să respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, Să respinge. Amendamentul 15 Doriți să verificăm amendamentul 14, însă mai întâi s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 15. Cine stă pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis C. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 20 acum, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 21, cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul de compromis D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. Cine stă pentru? Împotriva? se respinge. 29. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 31. Pentru. Împotriva. Se respinge. 30. Pentru. Împotriva. Se respinge. 32. Pentru. Împotriva. Se respinge. 33. Pentru. Împotriva. Se respinge. 34. Pentru Împotriva? Haideți să verificăm uh, printr-un vot electronic amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 35. Pentru, împotriva, se respinge. 37 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 36 pentru se adoptă. 38 pentru împotriva. Verificăm prin vot electronic amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 39 acum. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 40 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul de compromis E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 41 pentru, împotriva, se respinge. 45, 46 pentru, împotriva, se respinge. 47 pentru, împotriva, se respinge. 48 pentru, împotriva, se respinge. Și am ajuns la votul final. În forma modificată s-a deschis votul. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Vă mulțumesc se adoptă. Felicitări raportorului și tuturor celor care au lucrat la acest aviz. Dorește raportorul să adauge ceva? Nu? Însă văd că este foarte mulțumit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Buna colaborare ne face poftă să ne continuăm această colaborare și în anul viitor. Deci mulțumesc din nou tuturor colegilor și raportorilor din umbră. Aby taką, panie pośle, aby taką opinię pan wyraził na końcu. Mulțumesc foarte mult și sper că veți putea să spuneți același lucru și după ce vom finaliza bugetul pentru 2017. Și acum, următorul vot este un raport al doamnei Herans Garcia. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte, foarte succintă. Acest aviz pentru INTA Trebuie să mulțumim tuturor celor colegilor care au prezentat amendamente, trebuie să mulțumim și atitudinii, pentru, să le mulțumim pentru atitudinea constructivă, toți au dat dovadă de această atitudine constructivă și mulțumesc pentru colaborare. Uh, trebuie să facem eforturi ca astăzi doamna Tiziana Beghin să cuprindă aceste amendamente în raportul pe care îl întocmește INTA. Lucrurile sunt foarte clare aici, știm foarte bine care este opinia noastră privind această problemă și putem vota. Era un amendament 108 al domnului Buda care a fost retras. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, așa este. Uneori se mai întâmplă, nu știu de ce, unele comisii resping uh, avizele comisiei pe fond. Noi întotdeauna am dorit să cooperăm cu comisiile care arată interes pentru activitatea noastră și lucrul acesta nu poate decât să ne întărească poziția, nu să o slăbească. Și la conferința președintelor de comisii vreau să aduc în discuție această chestiune, pentru că știm exact în ce măsură depinde politica agricolă comună de factori externi politica noastră depinde de înțelegeri comerciale, depinde de piețele internaționale, nu numai de ceea ce facem pentru agricultură în sine. Și cred că ar trebui să analizăm situația și din acest punct de vedere și la alte comisii. Îmi cer scuze pentru acest comentariu, dar mi s-a părut uh, că e bine. Compromisul 1, să începem să votăm. Compromisul 1. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 13. Uh, Cine este pentru amendamentul 13? Împotrivă? Respins. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. 5. Pentru. adoptat. 19. Pentru. Adoptat. 24. Pentru. Adoptat. 25. Pentru. Adoptat. 26. Adoptat. 27. cine e pentru? Împotrivă? Respins. 35. Pentru. Împotrivă. Respins. 31. Pentru. Adoptat. 34. Pentru. Adoptat. 18. Cine pentru? Adoptat. 33. Cine e pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. Cred că este respins uh, la o diferență mică, dar verificăm electronic 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 2 acum. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 43. cine e pentru? Doamna Garfia. Am aceeași problemă și eu. Mi se stinge mereu interpretarea. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă e vorba aici. Sau se întâmplă la toată lumea. Dar nu mai auzim ce se spune în interpretare. Chiar nu mai auzim. O problemă tehnică, probabil. Acum se aude dar uneori se întrerupe. Nu? Probabil că e o problemă cu consola, pentru că domnul Erdos are și el aceeași problemă ca noi. O problemă probabil cu consola sau cu ceva aici. Nu. Pur și simplu se stinge consola, deci poate că ar trebui să ne mutăm în altă parte. Și la tine se stinge, nu? Aparatul. Hai să ne mutăm în altă parte. Cu microfon, vă rugăm, la microfon. Poate că o să încercați să vă mutați în altă parte, să vă schimbați locul. 43. cine e pentru? Împotrivă? Respins. 46. cine e pentru? Împotrivă? Respins. 38. Pentru împotrivă, respins. 50 pentru, adoptat. 51 pentru, adoptat. Bun. 51 este caduc. 113. 52, spune președintele. Ă, pentru, împotrivă, respins. 55 pentru, adoptat. 57 pentru, adoptat. Compromisul 3. Deschidem votul. S-a închis votul. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, Respins. 73 pentru. Împotrivă. Adoptat. 74 pentru. Adoptat. 36. E caduc. Compromisul 4. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat cu unanimitate. 90 acum. Adoptat. 92 pentru împotrivă. Adoptat. 93 pentru împotrivă. Respins. 94 pentru împotrivă. Respins. 97 pentru adoptat. Compromisul 5 Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 99 acum, amendamentul 99, cine e pentru? Adoptat. 108 a fost retras. Compromisul 6. Deschidem votul. și a închis votul. Adoptat. 118 pentru. Adoptat. 123 pentru. Împotrivă? Respins. Dar haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 123. S-a închis votul. Adoptat cu un vot. cum spuneam, adoptat la diferență de un vot. Îl felicităm pe domnul Bove. 124. Cine-i pentru? Adoptat. 125. Cine-i pentru? adoptat 126, cine pentru adoptat 127, cine pentru adoptat 128, cine pentru adoptat amendamentul 131, 131, verificăm electronic. Nu, e în regulă. 131 Împotrivă? Respins. Dar verificăm. Verificăm, verificăm electronic 131. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 132. cine pentru? Adoptat. 115. Este caduc. 133. Cine e pentru adoptat? 134. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. 135. Cine e pentru? Adoptat. 23. Nu. 21. Nu sunt caduce. Votul final pe rezoluția modificată. Deschidem votul. S-a închis votul. adoptat. O felicităm pe doamna Garcia, doamna Garcia. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc colegilor pentru activitate, pentru spiritul generos și constructiv și să sperăm că uh, raportoarea doamna Tiziana Beghin de la Comisia Inte va ține cont de opinia, de avizul nostru și ne vom ocupa de acest lucru încă de acum. Mulțumesc! Mulțumim! Am încheiat foarte repede procedura de vot, iar acum putem să trecem la punctul 6 din ordinea de zi, care se referă la o chestiune foarte importantă, și anume volatilitatea prețurilor și reducerea volatilității prețurilor. Este un subiect fierbinte, aș putea să spun. Doamna de la E este raportoare așa încât îi dăm cuvântul doamnei de la E să prezinte acest raport. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi uh, uh, și stimați raportori din umbră, vreau să vă spun întâi care este contextul. După cum știți bine, volabilitatea prețurilor pe piețele agricole este un subiect care ne preocupă de multă vreme. Cu atât mai mult în această perioadă de criză, în care, din nefericire, nici o filieră agricolă nu este scutită. Spuneați, domnule președinte, când vorbeați despre acordurile comerciale, că putem vorbi și despre politica diplomatică față de statele terțe și mai ales putem vorbi și de embargoul impus de Rusia piețelor europene. Ca eurodeputați, sectorul agricol așteaptă de la noi soluții concrete la pe tema volatilității prețurilor. Este o chestiune foarte importantă, mai ales uh, când vorbim de reînnoirea politicii agricole comune. De câteva săptămâni colaborez cu mai mulți deputați, cu raportorii din umbră, dar și cu experți din exteriorul Parlamentului European pentru a elabora această propunere. Ca să înțelegem mai bine care sunt chestiunile aflate în joc, am avut mai multe reuniuni. Vreau să le mulțumesc celor care au participat la aceste reuni reuniuni. Mă refer la o conferință care a avut loc săptămâna trecută, luna trecută la Strasbourg. A participat profesorul Shalman, specialist în piețele internaționale și chestiunile agricole. Am putut să punem uh, temeiul uh, teoretic al acestui subiect și voi organiza peste câteva zile un uh, eveniment aici la Strasbourg, o nouă conferință la care vor participa alți experți, între care un membru al Direcției Generale pentru Agricultură, dar și un fost funcționar al uh, Ministerului American al Agriculturii. Și vă aștept, evident, pe toți, la fel de numeros, uh, numeroși ca luna trecută. Și acum raportul, după ce v-am contextualizat situația. Care este obiectivul acestui raport? Să trebuie să stabilească care este situația actuală privind volatilitatea prețurilor și să definească uh, pe termen lung care sunt obiectivele noastre și de asemenea să formuleze propuneri concrete pentru a fi cât mai eficienți cu putință și pentru a trimite un mesaj clar, raportul nu se va referi decât la volatilitatea prețurilor și nu se va referi la subiecte referitoare la gestiunea crizei sau la nivelul scăzut al prețurilor sau și nu se va referi nici la formarea prețurilor pe piață. Cele trei propuneri din acest raport sunt următoarele. Contractualizarea, structurarea filierelor prin organizarea uh, interprofesii sau în organizații de producători, uh, utilizarea unor instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurarea sau fondurile mutuale și, în al treilea rând, transparența piețelor. Există observatoare care urmăresc prețurilor. La G20 s-a făcut observația aceasta S-a vorbit uh, de sistemul internațional al piețelor agricolor care se referă la marile producții cerealiere din lume pentru ca raportul acesta să transmită un mesaj clar uh, trimis agricultorilor europeni, vrem să arătăm că Uniunea Europeană nu este dușmanul lor, așa cum crede multă lume astăzi, ci că vrem să-i uh, ajutăm cât mai mult cu putință. Aștept, evident, contribuțiile dumneavoastră pe marginea acestui raport, prin amendamentele pe care le puteți depune și doresc să ajungem la un document de calitate care să arate cât de importantă este Uniunea Europeană într-un moment de criză. Vă reamintesc calendarul săptămânilor viitoare pe 8 iunie, adică peste două zile, va avea loc conferința pe care am pomenit-o și care este organizată cu uh, Ministerul American al Agriculturii și cu Comisia Europeană. Pe 13 iunie este data limită pentru depunerea amendamentelor pentru a putea vota acest raport din proprie inițiativă. Pe 9 noiembrie sper că vom putea. Uh, și în decembrie să votăm în plenară. Iată, domnule președinte, uh, am fost cât mai succintă cu putință, cât mai precisă cu putință. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare introductivă. Cred că ar fi foarte bine să fie incluse observațiile dumneavoastră în uh, eforturile de elaborare în ceea ce privește combaterea volatilității prețurilor pe piețele agricole. Și poate chiar în revizuirea de la jumătatea parcursului. Acum, dați-mi voie să dau uh, cuvântul în sală, începând cu domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, Dați-mi voie să mulțumesc doamnei raportor pentru acest document extraordinar și pentru observațiile făcute. Raportul este mm, unul important. Ceea ce a spus și doamna raportor, bineînțeles, și anume că acest raport eh, este deschizător de drumuri în ceea ce privește îmbunătățirea situației existente și eh, în ceea ce privește amendamentele, sper că vom Uh, reuși prin intermediul acestora să le îmbunătățim și mai mult. Nu voi intra în uh, discuție în ceea ce privește chestiunile asupra cărora sunt de acord. Doresc să discutăm despre instrumentele de risc, de gestionarea riscurilor, fondurile de asigurare sau fondurile mutuale. Aici uh, redactarea este foarte importantă. Și această idee trebuie să fie mai bine dezvoltată, fiindcă în raport, fiindcă în uh, Uniunea Europeană avem nevoie de fonduri care să poată oferi fermierilor o adevărată protecție în ceea ce privește garantarea venitului. Deci avem nevoie de o acoperire mai largă în ceea ce privește instrumentele mm, tradiționale. Trebuie să ținem cont de toate fenomenele care ar putea să aibă un impact asupra um, exploatărilor agricole. Iar aici intră și um, efectul evoluțiilor pieței. Acest uh, instrument de stabilizare a pieței a fost folosit de noi și de belgeni. Este un instrument uh, bine cunoscut și bine folosit și poate fi folosit în toată Uniunea Europeană. Ar putea fi folosit în toată Uniunea Europeană și ar ajuta la stabilizarea veniturilor um, agricole, fiindcă doar așa se pot proteja Uh, veniturile și se poate oferi despăgubire în cazul riscurilor. Instrumentele anticiclice despre care s-a vorbit, uh, despre care a vorbit doamna raportor și uh, nu a dorit să meargă mai departe cu acestea. Cred că această decizie este cam strictă. Fiindcă în ceea ce privește Uh, prețurile viitoare în sectorul agricol acestea vor fi scăzute, volatile și trebuie să luăm mai multe măsuri. Trebuie să folosim uh, instrumente care să aibă o abordare de prevenire și care să se concentreze asupra metodelor anticiclice, fiindcă acest lucru ar fi de mare ajutor. Nu trebuie să um, renunțăm la această posibilitate din capul locului. Și apoi, în ceea ce privește instrumentele inovatoare, instrumentele de finanțare inovatoare, nu se face prea multă referire la acestea. Nu se face foarte referire și uh, a spus și domnul comisar Hogan acest lucru la uh, sprijinul venit din partea BEI. Nici nu se face referire la BEI în acest raport. Și cred că ar trebui să punem accent pe rolul Băncii Europene de Investiții și orice, și orice instrumente care ar putea să îmbunătățească situația. Să găsim instrumente care să aibă un efect de contracarare a volatilității. Așa i-am ajutat pe fermieri. Instrumentele anticiclice ar putea să-și aducă o contribuție reală. În următoarele săptămâni vom încerca să găsim o soluție. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Sunt uh, foarte mulți factori care influențează volatilitatea prețurilor. Și e greu să, le, să îi discutăm pe toți, fiindcă subiectul este complex. Sunt deci de acord cu dumneavoastră, dar în egală măsură înțeleg și intenția doamnei raportor de a menține acest document uh, restrâns și clar pentru a nu aborda uh, toate aceste elemente. Doamna Steyer. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție merge mână în mână cu discuția din plenară de la ora actuală. Mă bucur foarte mult cu ce a scris uh, Angelica, dar vreau să, vreau să o întreb ce părerea despre propunerea cu privire la cadrul legislativ privind concurența fiindcă noi considerăm că avem nevoie de un temei juridic pentru toate astea, temei legislativ pentru toate acestea. Când vorbim despre probleme ale probleme cu prețurile, când discutăm aceste chestiuni în Parlamentul olandez, de pildă, când am discutat acest lucru, am ajuns la concluzia că nu există legislație. Degeaba discu- se discută lucrurile când nu există legislație, fiindcă ce-ți dorești e un preț rezonabil, dar acesta lipsește fiindcă nu lipsește, fiindcă nu există un temei juridic. Și apoi, Organizația de producători. Aici intră și cooperativele în uh, discuție. Managerul este cel care analizează baza de profit. Două treimi din preț se duce către prelucrare și doar o treime ajunge la fermieri. Și este foarte greu în aceste vremuri de criză ca uh, să, să, să se obțină prețul corect. Trebuie să se asigure, bineînțeles, obținerea prețului corect. Acum, în ceea ce privește boicotul rusesc, da, știu că am mai adus, adus discuția acest uh, subiect, dar Comisia nu prea face nimic. Poate că ar trebui să facem noi ceva. Cum rămâne cu, certificări, cu certificatele pentru exporturi? Poate ar fi o soluție. Știu că nu vă place foarte mult această soluție, dar ar, am putea să obținem rezultate dacă ne-am mișcat puțin. Domnul Razan. Mulțumesc, domnule președinte. Reforma PAC 2012 a aruncat agricultura franceză în brațele speculei și a făcut gestionarea pe termen lung imposibilă. Fenomenul care s-a manifestat a fost de concentrare, o pierdere a exploatațiilor agricole, faliment, datorare foarte ridicată și uh, și multe altele. Trebuie să relocalizăm producția, să ne regăsim suveranitatea alimentară, dar, uh, dar uh, trebuie să ținem cont de regulile liberului, liberului schimb în ceea ce privește exporturile și importurile. M-a uluit uh, ce a spus colega mea, fiindcă, fiindcă în acest text sunt apărate de către această falsă dreaptă efectele dezastroase ale pacului care a sprijinit politica agricolă a Uniunii Europene și care uh, a sprijinit și TAFTA și toate celelalte acorduri internaționale care doresc să liberalizeze piețele agricole. Da, și, da, doamnă raportor, și dumneavoastră ați sprijinit uh, tratatele internaționale, cum ar fi cel cu Australia și cu Noua Zeelandă, unde s-au deschis uh, negocierile și uh, s-ar putea să se agraveze și mai mult situația din sectorul laptelui. Deci sunteți incoerentă, doamnă raportor. Uh, volatilitatea prețurilor este rezultatul regulilor liberale. Dacă nu, do- dacă nu doriți așa ceva, foarte bine. Dar uh, e nevoie de mai mult. Uh, e nevoie să salvăm agricultura de specule și să garantăm, într-adevăr, prețuri minime. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Ferranti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest raport, uh, dereglementarea din cele 30 de ani a dus la o situație negativă generalizată în ceea ce privește agricultura. Uh, produsele agricole sunt lăsate pe mâna speculei, care um, face piețele să crească sau să scadă. Uh, doamna raportor a făcut referire la raportul privind privind materiile prime, dar, dar eu cred că raportorul vorbește despre o stare anormală a materiilor uh, prime și, la nivel, și nivelul scăzut ar putea să mai dureze încă 10 ani. Deci nu este vorba doar de o criză trecătoare, asistăm la finalul unui ciclu, iar uh, acest raport nu îmbunătățește deloc situația agriculturii noastre, este pur și simplu găunos uh, ca, așa cum este și buzunarul plin de găuri agricultorilor și uh, ce facem? Ne folosim de criză să mai câștigăm noi bani. Trebuie să ne să regândim agricultura și dacă doriți, domnule președinte, noi suntem gata să vă, să vă redactăm un raport pentru a vă arăta că există instrumente pentru a îmbunătăți situația agricultorilor. Vă mulțumesc! Pan poseł Andriu, ale już nie polemizujcie. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, uh, dar să, să nu dăm naștere unei polemici, vă rog frumos, domnule Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un subiect foarte important. A spus și dumneavoastră acest lucru în introducerea și doamna raportor a spus acest lucru în prezentarea sa. Este vorba despre viitorul uh, economiei agricole. Eu aș dori în primul rând să-i mulțumesc, domnule raportor, uh, și pentru metodologia aleasă, care Uh, și am, am uh, asistat, dacă se poate asista la mai multe conferen- conferințe din acest uh, sector și pentru a se înțelege situația în acest sector, realitatea nu este deloc ușoară și trebuie să punem cu toții umorul. Acesta va fi obiectul amendamentelor noastre, de așa nume, de a putea să îmbunătățim acest text de bază pentru a răspunde acestei probleme care se va manifesta și mai pregnant în, și mai ales în ceea ce privește următoarea reformă. Vreau să vă spun două lucruri. Mi se pare că se răspunde parțial nevoii de a avea o agricultură internaționalizată. E, e drept că există și alte piețe, cea europeană, bineînțeles, este una dintre ele și trebuie să ne intereseze acest lucru și piețele naționale, precum și piețele locale. Uh, care cunosc și ele fenomene de volatilitate, ceea ce înseamnă că instrumentele care ne permit să combatem această volatilitate, care nu este doar internațională, trebuie să fie mult mai vaste, din punctul meu de vedere, decât cele care sunt prezentate în raport și acest lucru, bineînțeles, va face discu obiectul discuțiilor viitoare, fiindcă trebuie să ținem cont de, de uh, ansamblul agriculturii și volatilității care vizează acest sector economic. Uh, Vorbiți despre, despre combatere, despre luptă împotriva volatilității doar prin intermediul reglementării private. Eu fac parte dintre aceia care consideră că soluțiile se rezide și în, într-o intervenție publică, într-o oarecare măsură, și în regimuri mixte. Aceste elemente cred că ar trebui să fie integrate în acest raport. Nu Ehm, nu există o singură abordare și vedem acest lucru în ceea ce privește sectorul laptelui mai ales. Am văzut eh, cum l-a afectat criza. Și când vorbiți despre eh, ce fac concurenții noștri, să spunem lucrul pe nume, în eh, alte părți ale lumii, E clar că aici vorbim despre o politică publică agricolă și nu putem să ne mulțumim să ne mulțumim cu o reglementare așa cum facem la ora actuală. Acum, în ceea ce vește propunerile pe care le faceți dumneavoastră, vreau să vă spun că nu mă opun unei reglementări private sub nicio formă. Dar există o anumită, o mai bună organizare a filierilor la ora actuală și mă refer din nou la lapte, vedem că această unică abordare nu este adaptată, nu este suficientă și vedem în ce măsură organizația de producători se confruntă cu dificultăți la nivel european Uh, să pună în aplicare articolul 222 și trebuie să oferim răspunsuri și soluții pentru această situație care nu este doar conjuncturală, ci care este una structurală, din păcate. În ceea ce privește fondurile mutuale și fondurile de asigurări, vreau să fac aceeași observație. Aceste dispozitive nu sunt eficiente peste tot. Uneori chiar uh, sunt inexistente în anumite sectoare, de pildă în ceea ce este sectorul viticol, mai ales uh, unde Uh, agricultorii nu au mijloace pentru a avea acces la aceste fonduri. Bineînțeles, o să contribui și eu prin amendamente pentru dar trebuie să, pentru a aduce contribuția la rezolvarea acestei probleme majore pe care reprezintă volatilitatea prețurilor. Mulțumesc foarte mult. Am încercat să vă întrerupt, dar erați foarte, foarte cuprins, doamna Harding. Mulțumesc foarte mult. Dacă ne gândim la modul în care este gestionată piața, vedem exact cu ce se confruntă piața acum. Din 2013 se văd acum exact efectele. Și cred sincer că politica agricolă comună aflată într-o confruntare cu uh, legea agriculturii din Statele Unite nu are decât de pierdut. Din cele trei grupuri de măsuri propuse de raportare sunt de acord cu toate trei. Când uh, vă referiți la măsuri cum ar fi asigurările, cred că acum ar trebui să ne gândim la sisteme de gestionare a riscului. Poate reprezintă viitorul politicii agricole comune, dar trebuie să ținem seama că există state membre, cum ar fi Spania, în care funcționează foarte bine sistemul de asigurări tot ce punem în practică trebuie să fie compatibile cu sistemele care funcționează în state, acolo unde dau rezultate bune. Vă gândiți la concentrarea producătorilor? Sigur că, doamnă uh, raportare. Este foarte bine, cu cât este mai concentrată oferta, este cu atât mai bine, pentru că uh, în felul acesta sectorul primar poate să meargă înainte, dar dincolo de concentrarea producătorilor în organizațiile producătorilor, trebuie să dăm un impuls relațiilor contractuale, trebuie să profităm de acest model pe care l-am prezentat deja în raportul care se dezbate acum privind lanțul alimentar. În toate etapele lanțului, nu numai în cel primar, până la finalul lanțului alimentar. Și în felul acesta putem să folosim această situație critică a prețurilor. Și vorbesc de transparență. Da, doamne, e adevărat iar observatorul prețurilor laptelui ar putea fi extrapolat și în alte sectoare. Nu numai în sectorul port, porcinelor, ci în sectorul legume și fructe. Pentru că și acolo trebuie să știm care sunt prețurile. Nu numai că trebuie să știm care sunt prețurile, dar trebuie să știm Uh, să aflăm mai multe informații. Dacă avem, de exemplu, dacă am avea un sistem de alertă timpurie, am putea să reacționăm din vreme. Deci dacă avem un asemenea sistem de observator al prețurilor, ar trebui să-l folosim. Deci susțin poziția doamnele raportoare și voi contribui uh, în măsura posibilă Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aceste informații, aceste informații care sunt uh, disponibile de obicei, uh, și anume, ce se întâmplă acum? Comisia stă în expectativă, așteaptă să se rezolve problema, dar nu așa funcționează lucrurile. Intervenția timpurie costă mai puțin și mai eficientă dacă se intervine rapid și se transmite un mesaj pieței. Domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze o să îmi spuneți că sunt polemic, dar nu sunt francez. Și chiar dacă vorbesc franceză, nu are nicio legătură cu politica națională franceză. Când uh, doamna raportor uh, citează experții care au venit în Parlamentul European, uh, despre domnul profesor Chalma, poate sunt eu puțin nesimțit, dar nu va rezolva problema volatilității. Este un ultraliberal care vorbește despre reglementa- dereglementare, fiindcă se spune că se poate întotdeauna profita despre anumite vânzări la termen și așa mai departe. Dacă el e expert despre care vorbim, E dramatică situația și alții experți. Paniotis a venit uh, la Agri și um, uh, aceeași situație și domnul Madră care apără TTIP-ul și care avea și mai multă de reglementare la nivel european uh, cu Farm Europe. Cine este în spatele Farm Europe? Nu cei care apără agricultura, ci uzurpatori. Acest raport nu abordează polemica, să zicem problematica care ar trebui abordată. Reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole înseamnă că se vrea implicit uh, un uh, venit prin, uh, um, prin fixarea de prețuri. dar dar nu, spune doamna raportor că nu ne vom ocupa de prețurile mici. Dacă nu facem asta, ce mesaje transmitem fermierilor. Mai bine nu mai facem nimic. Degeaba facem un raport dacă zicem că ne ocupăm de volatilitate, de volatilitate dar nu ne ocupăm de prețurile, prețurile mici. Apoi, ceea ce vește contractualizarea, da, sigur, se vede că domnul Șaman va dat sfaturi volatilitate. Există o anumită volatilitate în sectorul agricol, bineînțeles. Apoi vine punctul 2, unde se spune că concurenții Uniunii Europene a, a, oferă asistență publică pentru a proteja pe agricultori. Bineînțeles, suntem de acord și foarte bine că subliniați acest lucru. Apoi, organizarea filierilor și contractualizarea. Nu este suficient să, să vede acest lucru prin ce am făcut până acum. Nu este suficient dacă, bineînțeles, nu facem decât să încercăm să dăm o pondere agricultorilor față de alți mari actori, nu vor avea această pondere dacă autoritatea publică nu va rezolva lucrurile. Dar nu se face apel la autoritatea publică. Apoi, instrumente de gestionare a riscurilor, da, asigurările reprezintă o cale o posibilitate de soluție, dar nu va fi o singură soluție, există mai multe soluții, dar bineînțeles uh, uh, poate că este redundantă. Apoi, observatorul prețurilor, îmi cer scuze, uh, ce face observatorul? Observă doar. Și prin definiția asta nu face decât să observe. Nu avem nevoie de observarea prețurilor. Știm că prețurile au probleme. Deci, doamnă raportor, cred că mulțumită raportorului din umbră și a colegilor, va exista o majoritate care se va forma pentru că acest raport, și încheie aici, domnule președinte, pentru că acest raport să fie un embrion al soluțiilor care trebuie aduse. Consta- nu este suficient să se constate o criză. Știu agricultorii că există o criză, este important acum să le dăm soluții, să, să dăm soluții toți împreună și acest raport care se bazează pe sfatul unor experți, între ghilimente, care nu cred că vor de adevăr să lupte împotriva volatilității prețurilor, este lasă de dorit în ceea ce privește așteptările noastre și sper că prin amendamente și prin comprom- comprom- compromisurile de amendament va fi um, îmbunătățit. Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă propun să vă întâlniți și să discutați la o cafea toate aceste lucruri. Și, bineînțeles, sunteți gata să, sunteți liberi să vă exprimați opinia, fiindcă suntem cu toții liberi să ne implicăm. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un raport la care s-a referit și colega mea înainte. Sunt multe coincidențe cu raportul care se dezbate în plen acum, la care nu putem fi pentru că suntem aici. E vorba de uh, lanțul uh, alimentar. Cred că este o propunere interesantă, dar sunt de acord cu domnul Tarabella, și anume că mm, este sub standardele necesare. Volabilitatea prețurilor uh, pentru produsele agricole pornește din faptul că s-au eliminat intervențiile publice, toate sistemele publice care reprezentau uh, stratul de protecție al agricultorilor și am lăsat la dispoziția pieței. În această situație, cred că uh, Ehm, nu prea am încredere în reglementarea privată. Sigur, codul de bune practici arată multă bunăvoință, dar eh, nu este ce ne trebuie. Ar trebui eh, să apară propuneri în acest raport eh, în care ar trebui să facem pași înainte în ceea ce privește mecanismele de gestionare a pieței este una din principalele probleme ale sectorului agricol și de aceea volatilitatea prețurilor, pentru că în cele din urmă spunem, bun, să se organizeze pentru că piața e piață și cine nu reușește, nu reușește și cade. Dar în felul acesta o să dispară mulți agricultori, deci trebuie să facem cumva o trimitere la competența în ceea ce privește statele terțe, uh, și la ce se întâmplă pe piața internă. Dar cred că raportul acesta uh, ne face să aducem în dezbatere probleme grave ale agriculturii europene, însă trebuie să-l întărim. O să propun niște amendamente pentru a întări ce se întâmplă aici. Trebuie să vedem ce se întâmplă în agricultare, pentru că în unele sectoare agricole situația e mult mai gravă decât în altele. Mulțumesc. Pani poseł Giufila, bardzo proszę. Si. Grazie. Mi sembra che il discorso che si... Mulțumesc. Cred că această dezbatere este foarte înflăcărată și interesantă și ne arată cât de important este acest subiect. Cât de important este să elaborăm un raport uh, solid uh, care să coincidă, să corespundă realității. Este important să se sublinieze și nu sunt prima care spune acest lucru, că volatilitatea prețurilor este o problemă de natură structurală, atât de gravă încât trebuie să se ia măsuri. Și nu este suficient să avem măsuri de urgență, măsuri unice. Nu e suficient, nu se va rezolva problema pe termen lung, nu se va rezolva această problemă structurală. Avem nevoie de o soluție stabilă care să se protejeze pe agricultorii noștri. Măsurile de urgență dau rezultate prea târziu, oricum. Când uh, exploatațiile agricole mai slabe au suferit deja prea mult. Acum avem nevoie de mecanisme care să fie măsuri simplificate. Vorbim întotdeauna despre simplificare, dar uneori uităm să amintim comisiei că simplificarea trebuie să fie pusă în aplicare, într-adevăr clauzele de salvgardare pentru acordurile de liber schimb trebuie să fie mai flexibile, de pildă. În sezonul anterior am asistat la neajunsurile uh, neajunsuri și clauzele de salvgardare nu au fost suficiente. Trebuie îmbunătățite, deci. Apoi trebuie să încurajăm pe fermieri să aibă o abordare bazată mai mult pe antreprenoriat, să încerce să gestioneze ei lucrurile, să ia ei măsuri ca un fel de tampon. Și tinerii fermieri să, trebuie să instruim pentru a învăța cum să facă față acestor situații. Mai, mai, o pregătire mai bună am vorbit și despre investiții. Și am văzut că există fragmentare. Uneori, abordările pozitive nu duc la rezultatele așteptate. Trebuie să ne ajutăm că ajutăm pe, trebuie să ne asigurăm că ajutăm pe fermieri. Altfel, această, scriz, această criză va continua și este o criză structurală, să nu uităm. Doamna Costinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri și cu toate acestea Aș dori să mulțumesc din nou colegii noastre Angelic de la ei pentru acest uh, raport, un raport care conține multe puncte care merg în direcția potrivită și care ar trebui să se bucure de sprijinul nostru. Foarte pe scurt, și mie mi se, parte, și mie mi se pare foarte bine și o idee adecvată ca Banca Europeană de Investiții să analizeze situația mai, cu, cu atenție mai mare pentru a vedea care sunt posibilitățile de investiții în acest domeniu este un lucru care este acceptat, nu este posibil pentru, pentru politica agricolă și cred că un asemenea instrument ar fi unul uh, inovator, mai ales din punctul de vedere al din punctul de vedere al uh, instrumentelor de finanțare care pot fi puse la dispoziție de Banca Europeană de Investiții. În general, cred că trebuie să dăm dovadă de, ma- de ambiție mai mare prin acest raport, din punctul de vedere al dimensiunii punerii în aplic- a aplicare, um, se ajunge, din păcate, la compromisuri din partea Comisiei Europene și cred că Parlamentul European ar putea să ceară cu curaj măsuri mai ambițioase. Ar trebui să um, examinăm mai îndeaproape domeniul uh, in, inovațiilor, să sprijinim noile firme constituite, pentru că și industria creativă este un, ar putea fi un mare, um, mare ajutor pentru um, domeniul uh, agricol. Această legătură crea, posibilă creată cu domeniul uh, digital poate poate reprezenta o nouă șansă pentru piața agricolă. Cred că din acest punct de vedere, parțial avem o mentalitate și un mod de gândire prea conservatoare și acest domeniu, domeniu al startup-urilor, noilor uh, companii uh, întemeiate, ar trebui să se bucure de o atenție mai mare și cred că, în general, ar trebui să punem accentul mai mult pe tinerii agricultori și să încercăm să le oferim acestor adevărată perspectivă de viitor. Cred că aceasta, aceasta, va fi, acesta va fi punctul cheie pentru noi pentru a ne permite să avem o politică de viitor. Domnul Heusling. Aș dori să mulțumesc colegei noastre pentru munca sa, însă din punctul nostru de vedere acest raport nu merge suficient de departe. Ținând seama de criza actuală, măsurile propuse nu sunt uh, suficient de ambițioase. Cu ocazia crizei uh, produselor lactate am discutat despre uh, competiție și am spus că dreptul competitiv în acest domeniu nu este suficient. Uh, produ- producătorii au o poziție diferită, mult mai vulnerabilă față de marile lanțuri de uh, de, de magazine. Dacă, exist, dacă acestea au o poziție de monopol, pot impune până la urmă prețuri care duc la dispariția producătorilor uh, în sine. Deci uh, este vorba de un uh, drept concurențial corect? Nu. Cred că ar trebui să, să schimbăm pe acesta în profunzime. și mie mi se pare că acest raport caută prea mult consensul. Uh, se dorește promovarea unei atmosfere de, de dialog, însă o atmosferă care promovează dialogul nu este suficientă, pentru că acum discutăm despre uh, existențe, uh, despre existențe concrete care sunt amenințate. Deci, din punctul meu de vedere, raportul este, are, are formulări prea diluate, prea slabe în contextul urgenței crizei uh, actuale Apoi, nu ați, uh, nu ați amintit niciun punct, discutați foarte mult despre evoluția viitoare a politicii agricole comune, însă nu s-a pus uh, întrebarea dacă am mers în direcția uh, corectă. Pentru că eu preconizez că ne vom confrunta cu o viitoare criză în domeniul uh, zahărului și uh, controlarea regulamentul comun al piețelor. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee pe care am avut-o în, în uh, politica agricolă comună. Apoi, instrumentele dedicate gestionării riscurilor. Da, este foarte frumos, sună foarte frumos un uh, fond uh, mutual, însă trebuie să ne descrieți uh, cum ar urma să funcționeze asemenea fonduri și uh, în ceea ce privește uh, subiectul uh, asigurărilor. La punctul 17 uh, mi se pare uh, nostim că, că, amenin, că amintiți doar pe cei care uh, Uh, au de suferit în urma noi dinamici, dar toată lumea are de, de suferit în urma volatilității prețurilor. Este o problemă generală a pieței, nu este limitată doar la anumite uh, puncte. Deci cred că avem nevoie de, de, de, de detalii mai, mai profunde din partea dumneavoastră și în general în ceea ce privește uh, asigurările. Dar te poți asigura împotriva grindinei, de exemplu, dar nu te poți asigura împotriva acțiunilor lui Putin. Deci uh, asigurările nu pot reprezenta o, o soluție viitoare, nu te poți asigura împotriva evoluțiilor viitoare a, a piețelor. Și un ultim uh, punct. Um, monitorizarea pieței este un concept uh, minunat, însă trebuie să se ajungă la crearea unor instrumente adevărate care să permită uh, existența unui mecanism care să, să și intervină pe piață, nu doar să o uh, Uh, monitorizeze. Deci uh, mie mi se pare că mai avem multă de făcut pentru a uh, transforma acest raport în unul care va avea un efect adevărat. Vă mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe în această seară legate de această problemă pe care o discutăm la începutul acestei comisii. Sigur că este binevenit orice discuție legată de ce ar trebui să facem în agricultură pentru a preveni această volatilitate a prețurilor. Vin dintr-o campanie electorală în România unde am întâlnit fermieri care nu-și puteau vinde, uh, de exemplu, uh, o vacă cu nici 200 de euro, ceea ce înseamnă mai puțin decât o pereche de pantofi sau un porc cu mai puțin uh, de un euro pe kilogram. Ce este de făcut? Principala problemă este lipsa piețelor unde se pot valorifica aceste produse. Ehm, din păcate, Comisia de foarte multe ori a acționat oarecum ca și pompierul de serviciu care vine și stinge câte un incendiu când apare câte o problemă, deși vedem că avem probleme ehm, în mod continuu și de aceea trebuie să identificăm ce este de făcut cu politicile agricole pe termen lung, astfel încât să nu mai avem de-a face cu, sau să cel puțin să diminuăm o parte din aceste crize care ehm, ne pas la fiecare pas. Și eu cred că ceea ce este foarte important este să punem accent pe întărirea capacității de asociere a fermierilor și de a-și crea propriile capacități de producție. Am fost în Franța în foarte multe ferme, am fost în Belgia în foarte uh, multe ferme, acolo unde fermierii au reușit să-și creeze propriile capacități de producție și nu, nu depindeau de un procesator extern, supraviețuiau și erau, uh, să spun așa, pe linia de putire. Câtă vreme nu vom reuși să închidem lanțul între producător, procesator și uh, piața de desfacere, evident păstrând și un echilibru, pentru că aici discutăm de prețuri mici. Prețuri mici raportat la ce? Trebuie să asigurăm un venit Uh, oarecare pentru fermier. Nu, eu cred că trebuie să discutăm de, un venit, de un, niște prețuri echilibrate între prețul de cost a unui produs, fie că discutăm de lapte, de carne, da? și prețul cu care se vinde la raft, astfel încât să nu, nu avem niște dezechilibre majore. Și abia atunci cred că vom reuși, într-adevăr, să asigurăm, uh, așa cum am spus la început, o plenire a volatilității prețurilor în acest uh, domeniu agricol. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Moi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ne dăm seama că atunci când vine vorba de volatilitatea prețurilor, în ultimii 10 ani, acesta a fost unul dintre principalele riscuri cu care s-au confruntat fermierii europeni, globalizarea pieței, măsurile politice cum ar fi boicotul rus uh, și fenomenele naturale uh, au uh, efect asupra fermierilor și au dus toate la mai multă incertitudine pentru piața agricolă. Dar cred că luăm o, avem o abordare mm, prea pe termen scurt. Cei care lucrează în sectorul laptelui au acum două săptămâni s-au plâns în legătură cu lipsa de eficiență a politicilor. Și probabil că lucrurile vor demara abia în 2020. Ce să facă până atunci ei? Fermierii nu pot să umple acest gol până în 2020. Această criză are consecințe grave. Deci trebuie să ne asigurăm că există o gestionare a riscurilor care merge mână-mână cu, care este legată de volatilitatea prețurilor și să garantăm că măsurile transversale sunt aplicate în același fel în toate țările. Și ce trebuie să facem este că există persoane care primesc fonduri europene, în unele părți ale Europei de pildă, și trebuie să se monitorizeze lucrurile mai serios. Fiindcă adesea există cazuri de fraudă, crimă organizată um, uh, organizații mafiote, de pildă în Italia. Și din păcate, foarte multe fonduri publice, bani publici, au ajuns, au ajuns unde nu trebuie. N-au ajuns la fermieri care aveau nevoie de ei. Deci trebuie să, să fim atenți la această problemă. Trebuie să avem o monitorizare mai strictă. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit cu mare atenție dezbaterea și aș dori să mulțumesc colegii noastre de lei pentru propuneri, propunerile făcute. Și acum ține de noi să venim cu alte uh, propuneri, însă acest raport este un bun punct de plecare. Marea Britanie nu a participat dintotdeauna la Uniunea Europeană. Sper că va, va rămâne parte a Uniunii Europene. Însă eu am trecut prin uh, toate evoluții, prin toate etapele uh, descrise astăzi am avut, am, am văzut care a fost rezultatul sistemelor uh, cotelor, prețurilor stabilite. Am ajuns la uh, rezerve imense de lapte, de uh, unt care au fost aruncate până la urmă. Deci avem nevoie până la urmă de un mănunchi de măsuri ca să mergem mai departe. Și m-am, m-am referit de mai multe ori uh, la puterea de negociere a lanțurilor de magazine, de supermarketuri și Trebuie să putem să facem ceva din acest punct de vedere. Nu putem să, nu putem să permitem acest monopol. Și vă dau doar un exemplu. În urmă cu uh, șase săptămâni, uh, un produs era, uh, avea un preț uh, de 92 de, de, de cenți și după după șase, după șase săptămâni, acest concern amenință că dacă nu vor reduce, nu vor re, reduce prețul de la 92 de cenți la 80 de cenți, atunci vor fi excluși. Produsul respectiv nu va mai fi uh, primit în supermarketurile respective. Există și alte ex, uh, exemple. În Germania, uh, existau doi furnizori a unui, a unui tip de brânză și lucrurile au, funcțion, au, funcționat bine cât de, câțiva ani. A apărut un al treilea furnizor care a venit cu un, pres, uh, cu un preț uh, foarte, foarte uh, redus și cei doi furnizori până la urmă au fost scoși de pe piață, deci nu a, nu a fost suficientă cooperarea, crearea unor cooperative care să restrângă numărul furnizorilor. Și în viitor, cred că trebuie să luăm și măsuri care să limiteze această putere pe piață a marilor lanțuri de supermarketuri, pentru că altfel situația se va perpetua. Și avem nevoie și de măsuri în domeniul fiscal. Văzut care a fost situația, situația tinerilor agricultori care s-a tot înrăutățit în ultimii uh, ani. Uh, aceștia, de exemplu, trebuie să uh, primesc uh, regularizări financiare peste câțiva ani și au probleme, de exemplu, acum pentru impozitele pe care trebuie să le plătească pentru câțiva ani uh, în urmă. Și această criză doar le aprofundează, le agravează situația dificilă în, care sunt și trebuie să ne gândim dacă o anumită, dacă o anumită parte a bugetului uh, agricol nu ar putea fi folosit pentru măsuri de susținere socială a celor afectați. Cred că este un subiect pe care ar trebui să-l discutăm și în plus există în, uh, în anumite state membre diferențe imense. Herbert Dorfman nu este prezent aici dar un, uh, un agricultor din Tirolul de Sud, de exemplu, primește din al doilea pilon al PAC 60 de euro, un uh, coleg din Lombardia primește 600 de euro și există această, pre, uh, această prăpastie, această diferență imensă în, între, între fondurile care pot fi accesate uh, din al doilea pilon al FAC și este un lucru care se regăsește și în Franța și mă, mai îngrijor, și mă îngrijorează uh, uh, și, un alt, uh, și un alt lucru și termin imediat. Cea, cea mai bună, cea mai bună, uh, cea mai bine vândută carte din Germania în acest moment este cum mă hrănesc într-un mod vegan. Și vă spun foarte clar, dacă toți europenii vor deveni vegani pe viitor, atunci nu vom mai avea, nu mai avem nevoie de producători de lapte, de crescători de porci, Uh, de vite, putem să închidem, să tragem obloanele dacă toată lumea va deveni vegană pe, uh, pe viitor. Și uh, nu știu, până acum eu n-am auzit vegani care să se hrănească doar de pe pajiști și doar cu iarbă, doar cu fân. Poate un anumit tip de fân. Myślę, że To wszystko chyba musisz opisać w jakiejś książce. Mulțumesc foarte mult. Da, cred că ar trebui să scrieți dumneavoastră o carte. Domnul Flanagan. Când um, vii aici și auzi despre criza agricolă și asculți argumente, după care te gândești la ele și revii și auzi aceleași argumente, te gândești la ele apoi, revii și auzi aceleași argumente. Mă întreb uh, când uh, vom urma aceste argumente. Puteam să vă spun eu ce avea să spună domnul Des. Poate pentru că în parte sunt de acord cu ce a spus domnia sa, și numai că trebuie să facem ceva cu privire la dimensiunea supermarketurile, foarte bine, degeaba vorbim despre consolidarea producătorilor. Uh, trebuie să le dăm o influență echitabilă egală. Noi am dori ca influența să fie mai mică pentru toată lumea. Dar s-a spus acest lucru de nenumărate ori. Eu sunt de 2 ani în Parlamentul European și am tot auzit acest discurs. În întrebarea este când vom trece la fapte, când vom face ceva în ceea ce privește aceste lanțuri de supermarket, de supermarketuri care devin moști. Trebuie să facem ceva și până nu vom face ceva, degeaba ne vom întoarce aici în aceste sări și știu deja argumentul tuturor, nu doar al domnului Des, fiindcă toții spunem aceleași lucruri de fiecare dată când venim în Parlament. Haideți să trecem și la fapte, fiindcă să avem idei bune, avem idei bune. Întrebarea este dacă ne ascultă cineva. O altă chestiune interesantă este, uh, de pildă, la mine în țară există o situație și nu numai la mine în țară, am discutat și cu alți colegi în care un fermier uh, primește 40 de mii de euro și, cel, și vecinul lui primește 0 euro. Dacă continuă o astfel de situație, um, atunci în care uh, ajuns pe unul și pe celălalt nu-l ajuns deloc, atunci ce facem? Fiindcă există o cifră generală pentru, o sumă generală în ceea ce asistența pentru fermieri. Uh, dar trebuie distribuită cum trebuie. Eu sunt aici mai de 2 ani, dar unii dintre dumneavoastră sunteți de aici de 15 ani, deci cunoașteți probabil pe de rost toate aceste argumente. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Da. E bine că distribuția este limpede că distribuția este importantă. Domnul Iar. Vă mulțumesc. Eu fac parte din grupul celor care se bucură de dezbaterea subiectului acestui raport. După cum a spus și doamna Adelei, raportarea își dorește o dezbatere rodnică și pentru acest lucru este nevoie de eh, toate ideile și, într-adevăr, trebuie să fim atenți, nu trebuie să revenim la situația din trecut, care nu era una uh, ideale, după cum a spus și uh, Albert, și prețuri uh, stabilite sunt cunoscute și din perioada comunismului, unde lucrurile nu au funcționat atât de bine uh, și comunismul până la urmă s-a dovedit a fi un sistem uh, falimentar. Deci, poate economia de piață nu este soluția ideală, însă orientare, uh, orientarea înspre economia de piață este utilă. Am, uh, am luat uh, răspunderea antrepren- antreprenorială uh, agricultorilor, însă nu le-am dat la dispoziție instrumentele necesare și există această diferență de diferență a, din punctul de vedere al influenței lanțurilor de supermarketuri și influenței producătorilor și uh, Mă bucură faptul că domnul Des s-a referit la, la, această, la această problemă și în plus, politica agricolă comună nu este una corectă în acest moment. Există diferențe între cei mari și cei mici și între cei între stânga și dreapta. Și dacă nu vom mai și de fiecare dată când nu mai reușim să, să explicăm politica agricolă comună, spunem că acesta este un rezultat al unor revoluții istorice și că nu putem explica totul din istorie. Însă nu trebuie să igno- ignorăm că există o proprie responsabilitate a agricultorii, însă, însă cele, cele descrise de Albert D. sunt foarte îngrijorătoare. Există această disproporție mare între influența um, din punctul de vedere a stabilirii prețurilor uh, dintre lanțurile mari de supermarketuri și producători și dacă nu vom reuși să facem, acest, să facem ceva din acest punct de vedere, cred că nu vom putea să garantăm un uh, viitor corect Comisiei. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție dezbaterea purtată și aș dori să mulțumesc pentru un raport interesant. De fapt, este un raport pe care l-am uh, și l-am urmărit îndeaproape pentru că acest subiect este unul foarte oportun, mai ales acum când se manifestă criza prețurilor în agricultură. Apreciem eforturile uh, din uh, raport de a ne concentra pe instrumentele de gestionare a riscurilor dincolo de instrumentele necesare pentru a răspunde uh, unei crize uh, imediate, ci instrumentele care să ne permită să structurăm această dezbatere și, în acest punct de vedere, preconizăm o contribuție concretă din partea Comisiei ACRI. După cum se, uh, AGRI, după cum se precizează în acest raport, există deja instrumente în politică agricolă comună care nu au fost folosite, din păcate, până acum, care ar fi putut răspunde um, acestei, uh, acestor provocări însă nu a fost prea iubită. Din punct, și o ultimă remarcă, transparența. Nu doar uh, monitorizarea este importantă, uh, este vorba și de împărtășirea uh, informațiilor între toți actorii impl- implicați. Există exemple a unor decizii luate de fermieri, de agricultori din Europa, care nu, care nu au cunoscut situa- care, necunoscându-se situația reală a producătorilor de lapte, de exemplu. În 17 uh, state membre există observatori ale pieței care, care funcționează foarte bine. La nivel uh, european există observator uh, pentru produsele lactate uh, și pentru uh, carnea de, de, de vită. Există asemenea mecanisme de observare a pieței și Uh, pe plan uh, global. Vă mulțumesc! Une réponse globale et collective. Mulțumesc foarte mult! Dar uh, nu ar trebui să uităm nimic din ce s-a spus. Vreau însă să le reamintesc colegilor că acest raport nu uh, este un uh, raport care reformează politica agricolă comună. Obiectivul nostru este să ne ocupăm de problema uh, foarte precisă a volatilității prețurilor. Vorbim de amploarea prețurilor de pe piață și de frecvența repetării acestei, uh, acestui fenomen. Nu adoptăm, nu atacăm problema prețurilor scăzute Trebuie să constatăm însă și am constatat în ultimele rapoarte ale Comisiei că amploarea prețurilor uh, ascund de fapt uh, scăderea prețurilor, ceea ce uh, este îngrijorător pentru veniturile agricultorilor. Vreau să vă reamintesc că eu sunt agricultor și am trecut uh, de câțiva ani prin diverse crize. Uh, Uh, întreprinderea mea continuă să existe, s-a confruntat cu multe dificultăți și uh, de multe ori din privat pot să apară soluții, dar nu este unica soluție. Adică eu uh, aduc în discuție niște condiții necesare dar nu sunt condiții suficiente. Sunt de acord cu unii dintre dumneavoastră. Aștept amendamentele, propunerile dumneavoastră pentru ca aceste condiții necesare care apar în acest raport să devină condiții suficiente pentru a permite identificarea unor instrumente, unele care nu sunt cuprinse în PAC, trebuie să avem și imaginație ca să propunem noi uh, soluții. Raportul pe care vi-l prezint e o bază de discuție pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să poată să facă propuneri. Am auzit uh, multe lucruri despre raportul privind transparențe din uh, lanțul de distribuție. Nu este obiectivul nostru, este raportul doamnei McGuinness. Uh, nu m-am ocupat de această chestiune la, la, pe plan național, dar nu este un subiect pe care putem să-l abordăm ca atare în raportul de care mă ocup acum Trebuie să găsim cadrul legislativ necesar pentru acest lucru. Și sunt de acord că nu putem lăsa agricultura la îndemâna hotărârilor luate de un mare lanț de distribuție, pentru că astăzi, sigur, putem constata că raportul e dezechilibrat pentru ca să nu intervină autoritățile publice. Ați vorbit de transparență și poate că ați considerat, domnule Tarabella, că uh, nu este suficient și sunt de acord cu dumneavoastră. Evident, dar dacă nu există transparență, nu putem să luăm uh, hotărârile necesare pe care trebuie să le luăm uh, ca agricultori, ca actori economici, atât individual cât și uh, în colectiv. Transparența este necesară, cum spunea și Comisia, este necesară între toate etapele comercializării a, domnul Des spunea mai devreme un lucru cu care sunt de acord, dar ajungem pe un alt uh, teren și anume se, faptul că punem sub semn întrebării PAC. Ce am spus eu aici nu reprezintă condiții suficiente, ci reprezintă condiții uh, necesare. Sigur că piața poate fi perturbată de un participant care nu are informațiile necesare apropo de ce fac ceilalți participanți la piață. Uh, Hmm, sigur, dacă punem sub semnul întrebării PAC și soluțiile privind gestionarea pieței, atunci ar trebui să găsim și niște soluții la această problemă. Și poate că mă repet uh, și îi plictisesc pe unii din dumneavoastră, dar în acest raport nu încercăm decât să găsim soluții pentru gestionarea uh, volatilității prețurilor. Deci vă propun evident ceva incomplet și aștept evident de la dumneavoastră propuneri. Așa că vă invit pe toți să veniți la audierea și la conferința care va avea loc pe 8 iunie. Uh, nu cred că putem uh, să-i respingem pe experți, domnule Tarabela. Eu sunt pentru principiul realității. Piața e cea care este în ziua de astăzi. Trăim într-o economie globalizată Așa că trebuie să ne descurcăm cu ce avem și dacă nu ținem cont de realitate, nu o să găsim soluții pentru a remedia realitatea. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă aduc aminte că pe data de 8 avem o audiere publică și aș dori să cer secretariatului să se asigură că toată lumea știe că această audiere va fi organizată. Îmi cer scuze că nu am participat înainte la, organizații, la evenimentele organizate de dumneavoastră. Voi încerca să particip la această audiere și, în general, este o idee foarte bună să ascultăm părerea experților și pe partenerii noștri, uh, alți parteneri, cum ar fi Statele Unite ale Americii. În plus, ar trebui să nu uităm că organizațiile de agricultori sunt importante, însă nu putem să punem întreaga povară pe umerii Um, organizațiilor de producători care uh, au un rol prea vulnerabil pe această piață. Până pe data de 13 iunie pot fi depuse amendamente, însă după ce amendamentele vor fi depuse, vom, vor trebui să fie traduse, vom participa și la alte evenimente legate de acest raport. Vă mulțumesc pentru acest proiect de raport și pentru dezbaterea pe care am avut-o. Vă rog să continuați colaborarea și, după cum am spus, până pe data de 13 iunie pot fi depuse amendamente. Pe data de 21 va avea loc următoarea reuniune a Comisiei, pe data de 20 și 21 iunie și acum trecem la reuniunea coordonatorilor.